La seduta è ripresa. Declarăm sesiunea redeschisă. Comunico. Am să vă comunic rezultatul votului. Numărul de votanți. Număr de voturi 735. Voturi în alb sau nule 73. Voturi exprimate 662. Majoritatea absolută necesară pentru alegere 332 de voturi. Candidații au, candidații au obținut următoarele voturi. Keller 133 de voturi. Rego, 42 de voturi. Domnul Sassoli, 325. Onore... Zaradil 162 de voturi. Dat fiind că niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută în voturile exprimate, vom trece la a doua rundă de vot. Dacă nu există observații sau noi candidaturi, considerăm în continuare valabile candidaturile exprimate la prima rundă de voturi. Există observații sau intervenții? Prin urmare, am primit următoarele candidaturi. Doamna Ska Keller. doamna Sira Rego. Domnul David Maria Sassoli. Și domnul Ian Zaradil. Dacă nu există noi candidaturi, vom trece la a doua rundă de vot, care va începe la orele 11.40. Sesiunea se suspendă și se reia la 11.40. președinte! Președintele. La seduta e ripresa. Reluăm ședința. Prima di procedere al secondo scrutinio. Înainte de a trece la al doilea tur de scrutin, vreau să întreb dacă toți observatorii alegerilor, scrutatorii sunt prezenți la posturile lor. Onorevole Iar. Domnule Iar, vă rog frumos să mergeți la locul dumneavoastră. Domnule Iar. Trebuie să continuăm. President Buzek. Domnule președinte Buzek, Onorevole Veta. Domnul Veta. Ghete. President Buzek. Domnule Thaler, unde sunteți? ascultat. are you here please? thaler. mrs thaler. President Buzek is here. Domnule Buzek, dacă sunteți aici. Coming. President Buzek is, is coming. Vine și domnul președinte Buzek. Imediat ce vine domnul Buzek, care supraveghează votul, o să și uh, deschidem această procedură. Happy birthday, President Buzek. Happy birthday. La mulți ani, la mulți ani, domnule președinte Buzek. Procedăm ora al secondo scrutinio. Trecem acum la uh, următorul punct, uh, tur de scrutin, vă rog frumos uh, cei care supraveghează votul să-și ocupe pozițiile și să putem să votăm. S-au distribuit și plicurile de votare, așa că acum se deschide votul oficial.